politica fiscală, dezbaterea comună. Avem declarația Comisiei, raportul anual privind fiscalitatea. Îi dau cuvântul doamnei Eva Kaili, preț de 4 minute. Aveți cuvântul. Și îi urez bun venit domnului uh, Moscovici, vicepreședintele Comisiei. Vă rog cuvântul, aveți cuvântul, doamnă Kaili. Domnule comisar, dragi colegi, una din principalele provocări din acest raport privind uh, fiscalitatea a fost să-i dăm uh, o perspectivă mai degrabă politică, să nu facem așa cum s-au făcut, uh, să nu facem așa cum s-a făcut până acum. Scandalul LuxLeaks ne-a arătat că trebuie să existe o reacție politică. Parlamentul European nu putea să se preface să se prefacă uh, că nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci e, acest raport anual e părerea noastră în această privință. S-au înaintat multe amendamente prin care se cerea un mesaj politic clar. Multe propuneri s-au făcut. Mai specific putem uh, vorbi despre cerința de a avea justiție socială în ceea ce privește politica fiscală, unii s-au îngrijorat în legătură cu impozitarea capitalului, a dobânzilor, a profiturilor de pe urma investițiilor de capital. De asemenea, uh, unii colegi au vorbit despre anumite vehicole care încurajează evaziunea fiscală sau o înlesnesc. Și mulți colegi, de asemenea, au făcut uh, propuneri în legătură cu folosirea unor proceduri pentru a crește bugetul Uniunii Europene sau fondul pentru schimbarea climatică sau chiar pentru a finanța EFSI. În discuții s-a văzut că există îngrijorări în continuare în ceea ce privește baza comună de consolidare a întreprinderilor, de asemenea despre contribuția minimă S-a vorbit și despre competitivitatea uh, firmelor europene și despre modul în care sunt tratate din punct de vedere fiscal IMM-urilor. Unii colegi sunt pentru coordonare, alții sunt pentru armonizare. Coordonarea de multe ori a dat greș, așa cum ne arăta și cazul LuxLeaks. De aceea mulți colegi au subliniat importanța unei armonizări mai mari în ceea ce privește fiscalitatea, folosindu-ne de semestrul european sau de alte căi pentru uh, um, a avea un comportament cât mai corect și responsabil. De asemenea, e nevoie de politici pentru a combate evaziunea uh, fiscală, de asemenea pentru a reduce Uh, diferențele de fiscalitate care nu sunt corecte. Se doresc sisteme fiscale mai simple care să încurajeze competitivitatea și să sprijine IMM-urilor care sunt și consecințele sociale. Și despre asta s-a vorbit, mai ales pentru persoanele mai vulnerabile. Deci avem multe de discutat și pe viitor pentru a veni cu niște inițiative comune. În primul rând, trebuie să definim paradisurile fiscale, să vedem ce sancțiuni trebuie impuse celor care asistă la aceste uh, delicte. De asemenea, să vedem ce se va întâmpla cu taxa pe tranzacțiile financiare. Un lucru foarte contestat, schimbul automat de informații pentru ca aceste acorduri lipsite de transparență între state și multinaționale să nu mai fie posibile. Deci, în lumina evoluțiilor recente și în urma consultărilor publice, știm că e foarte important ca Parlamentul European să fie foarte ferm în ceea ce privește combaterea acestor practici lipsite de transparență care denaturează concurența pe piață. De aceea salutăm propunerea Comisiei în ceea ce privește transparența fiscală pentru a combate evaziunea fiscală. Nu se mai uh, pot uh, refuza informațiile, schimbul de informații, schimburile de informații spunând că există un secret uh, profesional. Însă, totuși, suntem sceptici, deoarece încă nu s-au identificat și uh, sancțiunile pentru cei care nu respectă aceste măsuri. Acest raport anual e coerent și închei spunându-vă că e o bază pentru a avea o politică fiscală responsabilă pentru întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc, doamnă Kylie, spune doamna președinte. Îmi cer scuze, însă Ați primit ceva timp în plus, oricum avem mare întârziere și trebuie să fim foarte atenți. Dau cuvântul acum domnului comisar Moscovici. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, Mă bucur că am acordat uh, oportunitatea de a discuta despre fiscalitate. Raportul anual privind fiscalitatea face un diagnostic cu care eu sunt de acord. Panorama fiscalității întreprinderilor și persoanelor uh, în Europa e prea puțin eficace și ilizibil. Lipsa de coordonare a practicilor și de reguli fiscale a statelor membre pune probleme fundamentale întregii Uniuni Europene. Întâi, regulile fiscale prea adesea segmentează piața internă în așa fel încât majoritatea întreprinderilor europene sau străine mm, se confruntă cu obstacole care le limitează posibilitățile de creștere. În al doilea rând, autoritățile fiscale nu mai sunt în măsură sau sunt tot mai puțin în măsură să colecteze în mod convenabil impozitul datorat. Unii contribuabili practică o planificare fiscală agresivă pentru a profita de diferențele și de incoerențele între sistemele fiscale. Mai mult decât atât, suntem obligați să observăm că statele însăși uh, competiționează pentru a atrage bazele de impozitare cele mai mobile. Uh, datorită revelațiilor făcute asupra uh, felului în care cei mai puternici abuzează de sistem, consimțământul la impozit începe să se estompeze. Ori acesta e nodul contractului social între autorități și societate. Deci suntem în fața unei situații critice care uh, cere o reacție rapidă și de anvergură. Iar obiectivele mele sunt aceleași ca și ale dumneavoastră. Mai întâi trebuie să restabilim justiția fiscală în statele membre, trebuie să creăm în sfârșit o veritabilă piață internă fiscală, un cadru transparent și previzibil pentru ca întreprinderile să investească și consumatorul să-și capete încrederea. În fine, fiscalitatea trebuie să servească prioritățile politice ale Europei, fie că e vorba de uh, piața unică digitală sau uniunea energetică, soluțiile există și unele sunt cunoscute de câțiva ani deja. Punerea lor în aplicare va cere un angajament al tuturor și, în primul rând, al statelor membre, care trebuie să se pună de acord asupra soluțiilor ambițioase pe care noi le vom propune. Președintele Comisiei, uh, Juncker, a făcut din combaterea fraudei și evaziunii fiscale o prioritate politică absolută a Comisiei și am să insist asupra acestui lucru. Comisia Europeană, cum știți, tocmai a luat o serie de măsuri puternice pentru a ameliora transparența fiscală în Uniunea Europeană, cu mai întâi o propunere de directivă vizând schimbul uh, automat de informații în ce privește deciziile fiscale. E vorba de a pune la dispoziția tuturor statelor membre informații asupra impactului deciziilor partenerilor asupra propriei baze de impozitare și cu un angajament puternic de a promova transparența dincolo de deciziile fiscale, așa încât Uniunea Europeană să rămână un precursor în materie de transparență fiscală globală. O altă posibilitate, așa cum o recomandați și dumneavoastră în raportul anual pe fiscalitate, e de a extinde la toate sectoarele dispozițiile actuale de rugările pentru anumite industrii de a face publice anumite informații fiscale uh, pe baza unei decizii țară cu țară. Comisia e gata să poarte această discuție cu Parlamentul. Comisia nu a luat încă o decizie asupra um, cele mai bune maniere de a proceda. E nevoie de o analiză mai aprofundată, dar am lucrat intens pentru a efectua această analiză necesară în prealabil unei viitoare poziții comune. În ce privește locul în care beneficiile, profiturile trebuie taxate, este foarte pertinent în Uniunea Europeană datorită caracteristicilor sale unice. Uh, după cum uh, o zonă de monedă unică și o piață unică cu 28 de sisteme fiscale diferite. Avem propriile noastre reguli și priorități și propriile obiective. Uniunea Europeană poate să se bazează, să se bazeze pe eforturile utile ale OCDE, dar nu se poate limita la acestea. Programul Comisiei pe 2015 prevede uh, în lumina evoluțiilor la nivel mondial, prezentarea unui plan de acțiune pentru fiscalitate, societățile pe piața unică, unde profiturile trebuie impozitate tot mai mult acolo unde valoarea este creată, adică a apropia producția de impozitare. Vom putea astfel relansa discuțiile pe proiectul AXIS sau CCCTB, care vor permite armonizarea baza, de impozita, baza impozabilă la nivel transfrontalier. Astfel, piața internă nu va fi doar mai competitivă, ci vom limita posibilitatea de manipulare fiscală pentru societăți. Iar pentru noi este o prioritate aceasta. Apoi, acțiuni pe termen mai scurt ar putea permite implementarea în Uniunea Europeană a unor soluții găsite la nivel global, la nivel de G20, mă gândesc în special. Comisia va adopta acest plan de acțiune și, într-o a doua etapă a demersului nostru, înainte verii, veri, chiar la începutul lunii iunie. Apoi, în comisiile parlamentare, uh, eforturile dumneavoastră uh, au contribuit semnificativ la planul nostru de acțiune. Încă două teme. Taxa pe tranzacțiile financiare. Punerea în aplicare a unui cadru ambițios de taxare a tranzacțiilor financiare la nivel național este o prioritate pe care uh, o împărtășim Comisia și Parlament, așa cum și domnul Juncker a spus în orientările sale politice. Într-adevăr, Comisia încurajează reformele fiscale care îi pun la contribuție pe cei care au determinat politici uh, costisitoare și uh, care încearcă să uh, ușureze um, povara fiscală pe forța de muncă. În ianuarie, statele membre și-au reiterat voința de a crea un cadru european de TTF și asta cu începere 1 ianuarie 2016. Observ că uh, Statele membre, în cooperarea consolidată, au declarat că această taxă trebuie să se facă pe cea mai largă bază impozitabilă posibilă, cu niște rate scăzute, ținând seama de economia reală și de riscurile de localizare. Serviciile Comisiei au oferit întotdeauna și o vor face și în continuare un, o susținere tehnică pentru statele membre, așa încât să obținem rapid un acord în spirit de deschidere, de compromis, apărând însă principiile de bază ale propunerii Comisiei. În fine, în ce privește impozitele indirecte, aș dori să subliniez că în acest mandat, Comisia va prezenta o serie de reforme ale sistemului de TVA pentru a ameliora funcționarea, a reduce povara administrativă și a adopta un regim definitiv al TVA. Comisia privilegiază o abordare globală, introducând uh, mai puține măsuri ad hoc uh, care ar fragmenta și mai mult lucrurile și soluțiile ar fi incoerente. Până la urmă, ele s-ar dovedi a nu fi niște soluții. Mulțumesc doamnei Kylie pentru raportul excelent și reamintesc că sunt la dispoziția Parlamentului European pentru a avansa împreună pe această temă esențială și uh, pe 30 marți mă voi întâlni cu uh, Comisia Tax pentru a dezbate aceste lucruri într-un spirit de transparență și colaborare între noi. Mulțumesc!

Dragi colegi, după cum știți, dezbaterea are o întârziere de peste 30 de minute și am să fac o propunere să nu mai primim cartonașe albastre. Cred că veți înțelege, este important să recuperăm timpul pierdut și dau cuvântul doamnei Ferreira două minute. Domnule comisar, în țara mea, Portugalia, ca și în alte țări, o mică întreprindere care a reușit să supraviețuiască crizei, acum trebuie să plătească și 23% impozite pe, pe, profit, știind că nu are nici acces la credite. În timp ce multinaționale, precum Amazon, plătesc cam 1% impozite, dacă ne gândim la diferențele fiscale între statele membre. Al doilea lucru, dacă țara mea nu obține suficiente venituri fiscale pentru a acoperi cheltuielile esențiale de sănătate și de sănătate, riscăm să fim amendați cu 0,5% din PIB pentru nerespectarea legurilor economice. 19 din cele 20 și ceva de firme portugheze care ar putea contribui la echilibrarea conturilor publice au ales să-și transfere sediul în Olanda sau în Luxemburg pentru a putea beneficia de avantajele fiscale. E vorba de dumping fiscal între țări care au aceeași monedă și ceva insuportabil pentru cetățenii europeni. Propunerea Comisiei Europene ar înlesni schimbul de informații în legătură cu operațiunile fiscale. E o idee bună, de aceea îl felicit și mulțumesc domnului Moscovici, însă nu mi se pare suficient. E nevoie de măsuri de combatere a paradisurilor uh, fiscale, trebuie să armonizăm baza de impozitare a întreprinderilor, să se facă rapoarte pentru fiecare țară. Noi le cerem mari eforturi cetățenilor și de aceea ar trebui să facem asta. Parlamentul European de asemenea dorește să uh, își aducă contribuția la elaborarea acestei noi modalități de colaborare fiscală. Avem sprijinul societății civile și cu sprijinul Comisiei vom, a, vom putea ajunge și la același spirit de convergență și la Consiliu. Asta își doresc cetățenii și asta trebuie să facem noi astăzi. Vă mulțumesc. Domnul Cușmuc, un minut. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, mimo tego, że... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În Uniunea Europeană, unele impozite sunt armonizate, cum ar fi TVA-ul sau accizele, iar altele nu sunt armonizate, cum ar fi uh, impozitele pe întreprinderi și impozitele individuale. Deci avem o lipsă destul de mare de convergență. În cele mai multe state, avem uh, lipsuri, deficiențe legate de perceperea TVA și, de asemenea, fraude carusel, care se bazează pe niște tranzacții fictive între state, pentru a se încerca recuperarea TVA-ului. Statele se protejează uh, făcând același lucru, ceea ce cred eu uh, contravine tocmai ideii de TVA. Din păcate, aceste escrocherii influențează marile întreprinderi europene Țara mea a pierdut 4 miliarde din cauza evaziunii fiscale, această infracțiune pe scară largă. Mulțumesc! Cred că eu sunt uh, vicepreședinta care primește dezbaterile la cea mai dificilă oră. Vă rog frumos să respectați timpul alocat pentru că nu avem timp la dispoziție și nu vreau să pierd timpul, deci dăm cuvântul doamnei Van Nieuwenhuizen. Două minute. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Cu câțiva ani în urmă am declarat că mă interesează subiectele fiscale și lumea se uita cu milă la mine, pentru că era un subiect reputat uh, uh plictisitor, chiar și în nivel politic. Ori asta situația s-a schimbat foarte mult și totuși nu pot să spun că e pentru motivele bune, ci din cauza afacerii LuxLeaks Astăzi, cetățenii obișnuiți încep să se preocupe uh, de faptul că plătesc mult mai multe impozite decât alții și la fel se întâmplă cu IMM-urile care au senzația că plătesc mai multe impozite decât multinaționalele care scapă uh, prin ochiurile rețelei. Cred că trebuie să profităm de această nouă dinamică pentru a face niște pași înainte. Și trebuie să știm despre ce vorbim. Trebuie să folosim același limbaj, aceleași definiții pentru că în baruri se amestecă frauda fiscală cu evaziunea fiscală, uh, evitarea, eludarea uh, fiscală. Dar ce înseamnă toate astea? Ce înseamnă un paradis fiscal? Uh, trebuie să discutăm despre toate aceste concepte pentru a ne asigura că utilizăm aceleași definiții. Propunerea Comisiei Europene pentru mai multă transparență o salutăm. Într-adevăr, pentru că a ști despre ce vorbi, trebuie întâi de toate să avem transparență. Dar am și o întrebare pentru Comisia Europeană. Știm cu toții că această problemă e de anvergură mondială și nu se limitează la teritoriul Uniunii Europene. În ce măsură, domnule comisar, negociați chestiuni de transparență cu alte mari puteri? Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am respectat timpul de vorbire. Mulțumim. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, doamna Matias. Președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. ce putem spune despre politica fiscală actuală? E ineficientă și e nedreaptă și s-a văzut asta mai ales în ultimii ani. A fost și mai șocant uh, cum în numele competitivității uh, capitalul a început să fie din ce în ce mai puțin impozitat, atât uh, profiturile cât și veniturile în timp ce mâna de lucru și consumul au fost din ce în ce mai impozitate. Cu a, am adăugat la asta și austeritatea și gândiți-vă cât de grea a fost situația în periferia, la periferia Europei. În ceea ce privește distribuirea bogăției, inegalitățile cresc. Vedem cum există practici fiscale agresive, scandaluri de fraudă fiscală. Am văzut că LuxLeaks nu e decât vârful unui iceberg. Datele Comisiei Europene arată că anual se pierd, se pierde un miliard de euro din cauza evaziunii fiscale. Și după cum am văzut, în fiecare an au loc uh, tot felul de nedreptăți. Cele mai mari firme portugheze, cele mai mari 20 de firme portugheze și-au schimbat sediul pentru a nu plăti taxe pachetul propus de comisie nu va aduce nimic nou. Sunt niște măsuri care existau deja din anul 76, măsuri pe care comisia însă nu le-a pus în practică. Să spui că e transparent schimbul de informații? Nu, transparența ar însemna să se facă asta în public. Vă mulțumesc, care cuvântul acum, doamna Scott Cato. Mulțumesc. Subiectul, a subiectul fiscalității a devenit tot mai interesant pentru mulți în ultimii ani, pentru că atât indivizi cât și companii descoperă căi tot mai creative ca să evite plata impozitelor datorate. Rezultatul este că Ministerele publice nu mai au venituri și guvernul nu poate să investească în infrastructura necesară pentru cetățeni și nici să susțină cetățenii mai defavorizați. Este vital pentru protecția societăților noastre civilizate să um, combatem frauda fiscală și evitarea plății impozitelor. După cum a spus Comisia, și aceasta este o mare problemă. Uh, se uh, organizează aranjamente fiscale pentru marile întreprinderi care nu ar fi niciodată posibile pentru întreprinderile mici din Uniunea Europeană. Rolul nostru este să reprezentăm întreprinderile mici și o economie locală puternică. Verzii cer de aceea o fiscalitate echitabilă în Uniunea Europeană ca să se garanteze o concurență loială între întreprinderile mici și întreprinderile multinaționale. Anul trecut, după ce au fost făcute publice uh, dilurile scandaloase aprobate de președintele Juncker, s-a discutat despre respingerea întregii comisii, însă Comisia, uh, însă verzii au decis că e bine să le dăm o șansă comisarilor înainte de a-i demite. Uh, săptămâna trecută am văzut um, propunerea Comisiei de Acțiune și cred că nu veți fi mirați să auziți că suntem foarte dezamăgiți. Propunerea privind schimbul de informații între statele membre este necesară și binevenită. Clarifică obligații care există din 1970, dar nu au fost bine aplicate. Dacă s-ar fi întâmplat, astfel de decizii fiscale scandaloase nu ar mai fi fost secrete. Aceasta este una din multe măsuri care pot fi introduse și care trebuie introduse pentru a spori transparența fiscalității. De aceea mă bucur că se vorbește despre tratarea problemelor competitivității fiscale și a evitării plătirii taxelor menționate în raportul de anul acesta. E foarte important să avem o bază comună consolidată pentru impozitul pe societăți și mă bucur că avem o comisie care să investigheze chestiunile fiscale din întreaga Uniune. Dar, ca deputat de la Verzi, am fost foarte dezamăgită de uh, faptul că cel mai important uh, amendament care cerea o fiscalizare ecologică, mai ales a sectorului aviatic și eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili, a fost respins. Nu trebuie să uităm că fiscalitatea utilizată strategic poate reprezenta stimulente uh, pentru o dezvoltare durabilă, pentru a avea acel viitor pe care ni-l dorim pentru copiii noștri. Mulțumesc! Un minut 30, domnul Țani. Mulțumesc! S-a spus că după scandalul LuxLeaks trebuia să se facă ceva. Comisia trebuia să facă toate eforturile pentru a combate evaziunea fiscală înlesnită de anumite state membre, așa cum știm cu toții. Președintele Juncker, mare expert în sector cu ani de practică în Luxemburg, garantase că personal se va implica pentru a combate aceste fenomene care nu doar uh, dăunează statelor membre, ci chiar subminează conceptul de Uniune Europeană, care, iată, se dovedește o Uniune doar de fațadă. Statele încearcă, practic, să se impună unele asupra celorlalți prin mijloace mai mult sau mai puțin legale. Deci eu mă așteptam la altceva decât la măsurile propuse de domnul comisar uh, Moscovici nu se abordează miezul problemei. Aceste, trans, aceste sisteme sunt practic legale. E nevoie de niște soluții chiar uh, ferme. Nu ne putem limita doar la impune un schimb de informații între state. Cetățenii trebuie să aibă acces la aceste documente. De asta avem nevoie. Problema de fond e una singură. Dacă nu se schimbă regulile și dacă aceste practici vor fi legale în punct, din punct de vedere formal, lucrurile nu se vor schimba niciodată și noi vom discuta la nesfârșit despre mai multă sau mai puțin transparență și colaborare fără să rezolvăm nimic niciodată. De aceea, gândiți-vă la cei 500 de milioane de cetățeni aveți într-adevăr voința politică de a soluționa această problemă? Ce rost are să vorbim despre o uniune politică și solidară când sunt permise astfel de practici uh, fiscale? Mulțumesc. Un minut, domnul Corwin Miche. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană are drept uh, slogan diversitatea și asta în toate domeniile. Adică în fiecare domeniu solicităm o armonizare totală. Dacă colegul din Portugalia se plânge că întreprinderile își delocalizează, se delocalizează în Olanda, atunci poate că și olandezii vor merge în Portugalia. În concurența e ok, aici întreprinderile trebuie să fie în concurență, statele trebuie să fie în concurență, tocmai pentru a atrage întreprinderile, dar Constat că în acest hemiciclu totalitarismul unificării, armonizării, tot și nu altceva. Iată de ce cred că trebuie să renunțăm la Uniunea Europeană. Stimați colegi, ne continuăm dezbaterea și acum, pentru un minut și jumătate, are cuvântul domnul Balț. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Salutăm faptul că Comisia Europeană a făcut primii pași pentru a combate evaziunea fiscală și evitarea plătirii taxelor. Acești uh, pași erau uh, de mult necesari, dar încă nu sunt suficienți. Este foarte important și necesar să se aplice schimbul automat de informații între statele membre. Acest schimb trebuie să fie obligatoriu, regulat și uh, să poată fi verificat. Este absolut necesar ca uh, negocierile internaționale ale OCDE privind transparența fiscalității să fie susținute și de noi și să obținem condițiile cele mai potrivite. Este foarte important ca la punerea în aplicare uh, Comisia să introducă și o bază comună consolidată pentru impozitul pe întreprinderi. Este foarte corect și foarte necesar ca Comisia să verifice uh, lucrul uh, la codul de conduită și să îl corecteze. E foarte important ca uh, multinaționalele să-și pună la dispoziție informațiile cerute, dar nu e necesar să se creeze o uh, birocrație a informației pentru întregul sector al întreprinderilor. Noi uh, credem că întreprinderile mici și mijlocii trebuie susținute, ele sunt în prima linie a ofensivei de creștere și dezvoltare și creare de locuri de muncă. Însă, dacă introducem prea multe obligații, acest lucru nu va fi posibil. E foarte important să se țină cont de efectivitatea și proporționalitatea măsurilor înainte de toate. În rest, ni se pare că raportul este foarte bun. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Două minute, domnul Zimă. Mulțumesc, doamnă președinte practici ilegitime, dar nu și ilegale, erau răspândite și au fost permise mult prea mult timp în Uniunea Europeană. Cetățenii nu cunoșteau aceste lucruri și uh, au aflat de acum câteva luni multe lucruri în legătură cu LuxLeaks. Cetățenii s-au întrebat, dar de ce marile multinaționale pot să își uh, Uh, mute cum vor profitul și să nu-și plătească impozitele, de fapt când cetățenii își plătesc cu minți impozitele. Dacă vrem să eliminăm aceste posibilități, avem nevoie de transparență și, și inițiativa Comisiei reprezintă un prim pas în acest sens. Nu va mai fi posibil să te uiți în altă parte dacă ești obligat să participi la schimbul de informații între statele membre. Dar am mai avut și în trecut obligații în acest domeniu. Trebuie să avem grijă ca pe viitor aceste obligații să fie însoțite și de sancțiuni. Numai dacă uh, va exista teama de consecințe, cred că statele membre își vor îndeplini pe deplin obligațiile în acest domeniu. E foarte bine că se propune de către Comisie un registru central în care să se introducă informații despre toate aceste practici, dar ar fi important ca acces ca în acest registru să fie înscrise toate aceste uh, practici ale tuturor întreprinderilor care o fac și acest registru să nu fie uh, disponibil doar pentru statele membre, ci să fie accesibil și publicului. Un astfel de registru ar trebui să fie public. Trebuie să salutăm faptul că Comisia se străduiește ca până în iunie să facă uh, și a doua propunere din acest pachet. Doresc să vă încurajez și uh, să vă spun că noi uh, vă vom susține. Cea mai importantă chestiune este unde se plătesc impozitele. E foarte important să avem o raportare pentru fiecare țară în parte și astfel de practici ilegitime să devină ilegale pe viitor. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Rosati. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Evaziunea fiscală se poate folosi de metode legale și ilegale și costul pentru cetățenii noștri este foarte mare. De aceea salut propunerea Comisiei. E un prim pas pentru a face ordine în acest sector prin uh, obligativitatea acestui uh, schimb de informații fiscale. În același timp, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor, doamnei Kylie, pentru faptul că ne-a prezentat un raport foarte echilibrat. Persistă o problemă foarte controversată. La alineatul 25 din raport, doamna Kylie propune ca Um, Comisia Europeană să stabilească o bază de impozitare minimă pentru întreprinderi pentru a limita uh, concurența neloială între statele membre. Nu cred că e o idee bună. În primul rând, statele membre au un nivel de dezvoltare economică diferit. În unele țări, uh, întreprinderile pot funcționa foarte bine, însă în alte țări lipsesc mijloacele, lipsește o infrastructură sau uh, o administrație publică care să funcționeze. De aceea nu cred că ar fi bună o bază uh, minimă de impozitare, deoarece unele state nu ar putea să le ofere aceste servicii întreprinderilor. În al doilea rând, e o decizie politică. Indiferent care vor fi partidele care câștigă alegerile, uh, noi nu putem să ne impunem uh, în acest proces electoral. Vă mulțumesc. Acum un minut și jumătate, doamna Dodds. Mulțumesc. Dragi colegi, îmi amintesc cum stăteam în urmă cu cinci luni în această încăpere uh, după scandalul uh, LuxLeaks și iată, stăm acum uh, în fața unui alt scandal, SwissLeaks. Mă bucur că avem acum un prim răspuns din partea Comisiei și salut cu căldură măsurile propuse de Comisie în ceea ce privește impozitarea. Dar avem nevoie de mult mai multe acțiuni dacă e să uh, dăm curs așteptărilor cetățenilor noștri. M-a îngrijorat comunicarea Comisiei și faptul că aceasta nu a oferit foarte multe detalii în ceea ce privește raportarea pe țară și profitul din partea multinaționalelor. Eu sper ca Comisia să ne permită să ne continuăm munca internă și să promovăm măsurile necesare public uh, ar trebui să sprijine mult mai mult acțiunea imediată de a trece la raportarea pe țară, pentru că deja există o dovadă cum că acest tip de raportare nu are niciun impact negativ asupra industriilor uh, extractive, de exemplu, sau asupra sectorului bancar. Și știm că IMM-urile la ora actuală nu se bucură de o concurență egală cu marile întreprinderi care pot să își ascundă adevărata activitate economică. Sper doar ca Comisia să poată să susțină ideea raportării pe țară și să sprijine și alte măsuri de care avem nevoie și pentru care noi am militat, nu doar CCTB, baza comună consolidată de impozitare, ci și numirea celor care fac evaziune și fraudă fiscală. Trebuie de asemenea să avem o definiție comună pentru paradisurile fiscale. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Van den Keldelare. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Concurența fiscală între statele membre este ceva de dorit și benefic, dar se poate vorbi de o concurență reală doar dacă regulile sunt aceleași pentru toți jucătorii și sunt și transparente. Pachetul transparenței fiscale propus de comisie un prim pas important care scoate aceste <clears throat> elemente fiscale din întuneric, dar e nevoie nu doar de aceleași uh, reguli, ci de aceleași instrumentari. Iată de ce trebuie să tragem învățăminte din SwissLeaks și LuxLeaks și în ceea ce privește CCCTB, această bază comună de impozitare, dar făcând acest lucru vom împiedica evaziunea fiscală, evitarea plății taxelor și impozitelor și vom face progrese. Știm unde se blochează acest dosar și sprijin inițiativa Comisiei de a încerca să deblocheze dosarul. E momentul să ajungă pe masă șefilor de state și de guvern. Dacă nu dorim doar să vedem o Europa a marilor uh, companii și a marilor țări, trebuie ca toată lumea să fie activă. Mulțumesc. Cum, domnul Langen. Ah, Frau Präsidentin, vielen Dank. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte Discuția despre raportul anual pe impozitare nu mai este doar o reuniune de rutină. În ultimii 20 de ani am tot discutat și am cerut mai multă transparență față de frauda fiscală. Nu s-a întâmplat nimic. Comisia a dormit în post. Doar în urma evenimentelor din ultimele luni a rezultat cât de important este acest subiect și cât de urgent. Și salut pașii de acum, fiindcă frauda și evaziunea fiscală a atins, au atins un volum impresionant. E vorba de sute de milioane de lucrători și cel puțin 20 de milioane de IMM-uri care sunt afectate. Văd că există fraudă fiscală de aproximativ un miliard de euro anual. E clar că trebuie să facem ceva. Până acum, statele membre, prin asistența indirectă a Comisiei, nu au recurs la armonizare. Nu e vorba de armonizare fiscală la nivel înalt, ci e vorba doar de o strategie împotriva dumpingului și fraudei fiscale în acord cu articolul 101 până la 109 din Tratatul pentru Uniunea Europeană, care combate concurența neloială. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Hayes. Uh, you, madam, madam Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, propunerea comisiei uh, de săptămâna trecută și uh, faptul că ne îndreptăm către schimbul automat de informații fiscale. Cred că cetățenii europeni, europeni dau dovadă de solidaritate în ceea ce privește faptul că se opun planificării fiscale agresive și vor să se asigure că corporațiile plătesc uh, ceea ce datorează. Nu cred că cetățenii doresc o uh, armonizare totală a fiscalității și un cod fiscal unic, dar până la urmă și până la urmă statele membre trebuie să decide acest lucru prin alegeri directe în fiecare stat membru, dar trebuie să avem o poziție fermă în ceea ce privește corporațiile mari care folosesc toate instrumentele pe care care le-au la dispoziție pentru a evita plătirea impozitelor. Trebuie să facem ceva în acest sens și vreau să vă spun în final că avem nevoie de o dezbatere radicală în Parlamentul European și nu numai, și la Comisie, privind, um, privind um, taxe eficiente, nivele de taxare eficiente, fiindcă unele țări membre uh, spun că au uh, impozite de 30%, dar de fapt procentul este de 9%, 90%. Trebuie să avem taxe și impozite eficiente, fiindcă doar așa putem să facem lumină în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat lista vorbitorilor, trecem la intervențiile spontane. Numai jumătate din cei care au solicitat cuvântul îl vor primi, șase membri, începând cu domnul Caputo. Ia, danke. Intervenție fără microfon. The first one, Mr. Kelly. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt întru totul de acord cu colegul meu, domnul Hayes, care a prezentat poziția noastră în legătură cu întregul dosar. Suntem întru totul de acord că evitarea plății impozitelor, evaziunea fiscală și schimbul de informații fiscale sunt aspecte cheie uh, care sunt tratate în această propunere și noi suntem favorabili baza comună de impozitare, propunerile respective nu le putem accepta. Știu că destul de multe țări mici au dificultăți cu această propunere. Credem că e discriminatorie. Concurența e viața comerțului, e valabilă și pentru taxe și impozite în Uniunea Europeană. Din acest motiv vrem să subliniem faptul că nu putem să acceptăm această propunere și am votat întotdeauna împotriva ei și în trecut. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Un minut acum, doamna Flașicova. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, politica fiscală a fost adesea trecută cu vederea în Uniunea Europeană. A fost uh, mereu dată la o parte de fiecare, de fiecare dată când s-a vorbit despre armonizare. Despre asta s-a discutat și astăzi. Eu cred că armonizarea fiscală ar trebui să fie decizia finală. Deocamdată trebuie să facem aranjamente adiționale în așa fel încât să descurajăm uh, evaziunea fiscală, să preîntâmpinăm situația în care uh, compania poate să aleagă pur și simplu Uh, țara care convine cel mai mult după regimul fiscal. De exemplu, Slovacia. Slovacia, mă scuzați. Trebuie să plătim uh, asigurare, chit că multe întreprinderi de asigurare și-au sediul în țări uh, cu un regim fiscal favorabil lor. Deci trebuie să descurajăm asta. Mulțumesc. Doamna Tomacici, un minut. Hvala lijepa izvjestiteljica ispravno prepoznaje potrebu za poreznim rasterećenjem malih i srednjih poduzeća no ipak po mom mišljenju nije uputila dovoljno. doamnă președinte trebuie să ne asigurăm că imm urile nu sunt împovărate de impozite. Nu cred că am încurajat încă statele membre să introducă politici fiscale care uh, să oglindească această încercare. Trebuie să luptăm împotriva fraudei fiscale și evitării plătirii impozitelor, dar acest lucru va da roade numai dacă statele membre folosesc proceduri administrative pentru a stimula economiile uh, slăbite. Și nu sunt de acord cu ce a spus raportorul despre țările care au sisteme competitive. Nu e vina lor, ci țările cu sisteme vechite sunt de vină. Doamna Bilbao, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Salut conținutul raportului anual privind fiscalitatea. Avem nevoie de un astfel de raport după scandalul LuxLeak. Avem nevoie de transparență, de mai multă armonizare și de o mai mare participare pentru ca toți contribuabilii să vadă o mai mare transparență. Impozitarea trebuie să funcționeze în interesul economiei reale. Trebuie să <clears throat> pedepsim uh, planificarea fiscală agresivă, evaziunea fiscală, evitarea plății impozitelor. Sancțiunile fiscale ar trebui să se aplice. Trebuie de asemenea să ne gândim la o taxă pe tranzacțiile financiare pentru a mări veniturile, să reformăm sistemul de TVA și, în fine, aș vrea să vă felicit în legătură cu focalizarea globală abordată, la care ne așteptăm. Mulțumim. Un minut, domnul Vigans. Această dezbatere este ipocrită. Uh, șefii de stat și de guvern și președintele Juncker uh, de zeci de ani de zile au uh, închis ochii în fața acestor practici de evaziune fiscală și chiar poate le-au încurajat. Și acum, iată, îngrijorează justiția fiscală. Acest raport e doar o listă de intenții bune care și nu are niciun caracter obligatoriu se dau exemple de, de probleme, dar soluțiile și nu, nu arată care este problema, de fapt, care se regăsește în Revoluția Neoliberală din anii 80, care a dus la crearea unor imperii care acum uh, conduc guvernele noastre și instituțiile noastre. Reducerea bazei fiscale a corporațiilor, libera circulație a capitalelor, paradisurile fiscale, frauda și evaziunea fiscală, toate acestea sunt manifestări ale aceleași boli, care este subordonarea politicii politici, puterii politice în fața puterii economice. Dacă nu schimbăm acest lucru, lucrurile nu se vor schimba. Thank you and for one... Mulțumesc un minut. Doamna Lunacek. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, salutări și uh, vizitatorilor din tribună. După scandalul LuxLeaks, uh, după ce domnul, în care domnul Juncker a fost el însuși implicat, ni s-a promis că evaziunea fiscală va căpăta prioritate în uh, lupta împotriva neregulilor. Acesta este un pas înainte acum, dar nu este suficient. Acum există o mare nevoie de bani, de bani publici pentru ecologizare, pentru educație și multe alte astfel de domenii. Pentru noi, verzi, un mesaj este foarte clar. La nivel european și în țara mea, Austria, trebuie să se spună uh, da sfârșitului secretului bancar. Nu să... Și asta nu doar pentru întreprinderi, ci și pentru persoanele private. Uh, pentru că nu înțelegem cum e posibil ca în continuare persoane uh, simple, să, persoane fizice, să facă fraudă fiscală. Și nu este vorba de economiile bunicii, ci e vorba de bani serioși aici. Acest lucru trebuie să ia sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea aceasta se închide și la final dăm cuvântul domnului comisar Moscovici pentru concluzii. <clears throat> Da, Doamna președinte, domnilor și domnilor, pe scurt aș vrea mai să vă mulțumesc tuturor pentru toate contribuțiile. Ce rețin din dezbatere este o mare convergență de păreri în legătură cu obiectivele. Cu toții, indiferent ce preferăm, dorim să aplicăm o fiscalitate mai uh, justă și mai eficace în Uniune, un cadru transparent și previzibil pentru întreprinderile Uniunii, care să le permită să fie competitive pe piețele mondiale, Dorim să dăm din nou administrațiilor fiscale mijloacele de a-și exercita prerogativele pe care le au și care în prezent sunt slăbite. Iată mesajul pe care îl voi transmite ministrilor de finanțe. E mesajul pe care trebuie să-l transmitem guvernelor naționale, care, după cum știți, au un rol esențial de jucat în acest sens, dacă dorim ca Europa să rămână credibilă în acest domeniu. Trei scurte observații telegrafice. Mai întâi, am auzit aici unele observații. Vreau să vă spun că am convingerea că ceea ce propunem este substanțial, în special că în materie de transparență, progresele din pachetul prezentat sau pe care voi prezenta săptămâna viitoare o să marcheze și nu zis să spun o nouă eră pentru Uniunea Europeană. Niciodată nu s-a propus ceva atât de ambițios care merge dincolo de ce avem din 1977 încoace. Și adaug că evident că e vorba de o primă fază <clears throat> și nu de un scop în sine. Comisia va prezenta un al doilea pachet înainte de vară cu măsuri pentru competitivitate și care să aibă și noi etape de transparență. Am spus că sunt gata să le studiez cu dumneavoastră și acele rapoarte țară cu țară. O a doua observație E adevărat că ce facem nu e pentru noi înșine, este ceva într-un cadru mondial, în inițiativa OCDE, BEPS, în inițiativa G20 și diverse forme de colaborare să fie deschise, dorim, cu alte țări din afara Uniunii. Într-un alt domeniu decât cel de astăzi, aș cita, ca exemplu, acordul în legătură cu schimbul automat de informații bancare parafat săptămâna trecută cu Elveția și care va fi încheiat în această vară o altă revoluție care marchează sfârșitul uh, secretului bancar <clears throat> într-o țară despre care știm care o anumită imagine. Și în al treilea rând, vă asigur de hotărârea mea de a face lucrurile să se miște, să mă bazez fără îndoială pe cerințele opiniei publice care în prezent nu mai tolerează anumite nedreptăți și anumite practici de a pune statele membre în fața responsabilităților pe care le au și pentru asta avem nevoie, dumneavoastră, Parlamentul, noi, Comisia, de a lucra împreună, a spune aproape mână în mână, motiv pentru care voi asculta propunerile dumneavoastră și iată de ce lucrările dumneavoastră aici, în ce privește taxele, joacă un rol foarte important, în ce privește conștientizarea în rândul publicului în legătură cu fiscalitate și definirea de soluții care să fie aplicate și aștept cu nerăbdare această muncă în comun. Thank you. Mulțumim, domnule comisar. Acum raportorul, doamna Kaili, două minute. Thank you all very much uh, for the... Mulțumesc. Mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră mai ales uh, raportorii din umbră uh, care au transformat acest raport într un din cele mai politice de până acum, uh, stabilind prioritățile, vom, ne vom ocupa și de alte inițiative. Sunt însă și aspecte asupra cărora nu am fost cu toții de acord, cum ar fi cele legate de mediul înconjurător, precum și indicatori de um, potențial de creștere și ocuparea forței de muncă și protecția uh, denunțătorilor uh, care ne arată unde sunt problemele în sistem. Mulțumesc uh, foarte mult domnului comisar Moscovici pentru angajamentul și ascultarea de care de dovadă, modul în care ne ascultă și îl rugăm, rugăm și, Consiliul să, și pe Consiliul să ne asculte. Parlamentul European are acum o poziție coerentă, clară, fermă în acest raport care uh, este punctul de plecare pentru o politică fiscală responsabilă din punct de vedere social, justă și sperăm ca pe viitor să înregistrăm progres în această direcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kylie. Am încheiat această dezbatere. Votul